good morning, dear colleagues. Uh, we resume our... Bună dimineața, dragi colegi! Reluăm, cu reu... Reluăm reuniunea noastră și continuăm cu punctul 15 de pe ordinea de zi, schimbul de opinii cu doamna vicepreședinte executivă al Comisiei, doamna Margaret Vestager. Aș dori să îi urez bun venit în comisia noastră. Uh la fel ca și tuturor celor care sunt uh, conectați. Um, discut, am, uh, obiectivul reuniunii este să discutăm propunerea ce urmează să vină cu privire la un act, uh, o lege cu privire la serviciile digitale, o lege cu privire la piețele digitale, inteligența artificială și strategia UE pentru date. Uh, Cred că toate acestea sunt uh, foarte interesante pentru noi toți. Doamnă comisar, vă dau cuvântul pentru 10 minute de introducere. Mrs. Vestager, you have the floor. Now you hear me. Mă auziți? Mulțumesc foarte mult pentru invitație. În primul rând, uh, felicitări doamnei Cavațini pentru alegerea sa în calitate de nou președinte al acestei comisii. Aștept cu nerăbdare cooperarea noastră viitoare. Și aș dori să mulțumesc uh, Comisiei IMCO și uh, raportorului pentru uh, un uh, raport foarte bine dezvoltat cu privire la serviciile digitale. Munca uh, este impresionantă și vă asigur că vom ține cont de ea când vom face propunerile pentru cele două legi, legea serviciilor digitale și legea piețelor digitale, pe care le vom prezenta până la finalul acestui an. Ne bucurăm să vedem că obiectivele noastre uh, se suprapun când vine vorba de reglementarea serviciilor digitale în Uniune. În primul rând, uh, suntem de acord cu privire la nevoia de a avea o um, propunere uh, ambițioasă cu privire la comerțul electronic. Comisia va veni cu o propunere care să-i protejeze pe cetățenii europeni online atunci când cumpără bunuri sau conținut pe internet. De asemenea, trebuie să ne asigurăm că drepturile lor fundamentale sunt respectate, mai ales uh, libertatea lor de exprimare. Un obiectiv principal pe care îl urmărim este să oferim condițiile potrivite pentru ca în domeniul serviciilor digitale să existe inovație, dar și să um, un serviciu să poată crește um, la nivel european în urma crizei coronavirusului și, din, din păcate, ea continuă, competitivitatea uh, pieței unice, de fapt, este esențială pentru redresare. Dorim să avem, să furnizăm reguli comune, actualizate în întreaga Uniune Europeană, care să ofere uh, Uh, claritate juridică, astfel încât uh, serviciile transfrontaliere să se poată bucura de întreaga piața, inter- piața internă și de beneficiile acesteia. După cum ați menționat în raportul dumneavoastră, avem nevoie și de un cadru de responsabilizare pentru serviciile digitale. Acest lucru ar, trebui, ar urma să meargă mână în mână cu o strânsă supraveghere de la nivel european Obiectivul nostru este să avem mai multă transparență și mai multă supraveghere. Suntem de acord că obiectivele principale ale uh, regimului de responsabilizare uh, trebuie să fie interzicerea monitorizării generale și um, clauza generală cu privire la piață. Acestea uh, trebuie să continue și să fie consolidate. În al doilea rând, trebuie să ne asigurăm că există o funcționare potrivită a pieței interne, promovând concurența pe piața digitală, mai ales o platform, un mediu de platforme online um, cu o concurență sănătoasă. Din acest, de aceea vom propune um, legea um, piețelor digitale. Există două componente aici Întâi, introducerea unor interdicții și obligații clare în ceea ce privește marile platforme, gatekeeper, portar, să le spunem așa, și apoi un sistem de anchetă uh, a pieței cu capacități de a încheta și a remedia uh, eșecuri ale pieței. Mă bucur să văd că există convergență cu Parlamentul și la aceste idei. Aceste idei să ne asigurăm împreună că Europa devine cel care stabilește standardele și regulile care se aplică serviciilor digitale. Ne bazăm pe Parlament pentru a ajunge la un acord rapid la noile propuneri. Cred că împreună putem lansa un nou viitor digital pentru Europa. Bineînțeles că în vremurile acestea totul devine digital. Acest lucru va continua și se va aprofunda. Cu strategia cu privire la date încercăm să ne asigurăm că industria europeană poate profita de aceste date produse, de exemplu date industriale um, care se creează aceste date fiind date care nu sunt cu caracter personal cu, în acest sens, strategia europeană pentru date dorește să creeze o piață unică pentru date cu mai multe date disponibile care să fie utilizate de servicii uh, novatoare. În același timp, trebuie să permitem întreprinderilor și indivizilor să controleze datele pe care le generează ca un prim pas uh, Dorim să creăm un cadru de guvernanță european pentru date prin acțiune legislativă pentru date mm, cu caracter mai delicat. Aceste date trebuie să încercăm să creăm un cadru pentru partajarea acestor date în Uniunea Europeană și între sectoare, creând în același timp încredere în mecanisme de partajare a datelor. Acest lucru ar crea spații europene ale, da, ale datelor în domenii precum Green Deal, mobilitate, dar și altele, și ar funcționa ca un sprijin pentru industria europeană. O condiție pentru partajarea datelor în mod eficient este uh, și, uh, și infrastructura, precum și legislația aplicabilă. Pentru asta avem nevoie de un ecosistem potrivit și de o ofertă europeană de cloud. Comisia lucrează uh, pentru a uh, se uh, duce la bun sfârșit proiectul european cu, cu privire la de cloud. Un al doilea element în ceea ce privește datele este modul în care sunt utilizate. Cred că veți fi de acord că Europa are tot ce îi trebuie pentru a deveni un lider global în inteligența artificială. Dacă dorim să creăm o cale europeană, acum trebuie să acționăm uh, și să acționăm uh, rapid uh, atât în dezvoltarea inteligenței artificiale, dar și în prevenirea riscurilor Uh, cu privire la valorile fundamentale. Atât Parlamentul cât și Comisia mă bucur să văd că au același obiectiv și anume să creeze un cadru juridic uh, sănătos pentru inteligența artificială de încredere în Europa. Acest lucru ar crea noi oportunități pentru întreprinderile europene să inoveze, să crească pe o piață unică digitală, fără frontiere, și, în al doilea rând, ar permite cetățenilor și consumatorilor să beneficieze de produse ce funcționează cu ajutorul inteligenței artificiale. Aceste produse ar uh, fi în mod garantat sigure și s-ar baza pe uh, valorile europene. Acest lucru este critic, bineînțeles, pentru că trebuie să găsim echilibrul potrivit între atenuarea riscurilor ce vin cu inteligența artificială și folosirea la maxima potențialului acesteia. Orice nou cadru juridic trebuie să fie eficace, bineînțeles, dar trebuie să fie și bine țintit, astfel încât să adreseze domeniile în care riscurile sunt cele mai mari. Nu în ultimul rând, fondul de redresare um, um, cu 672 de uh, miliarde de euro și cu un bun procentaj prevăzut pentru digital, oferă oportunități pentru a se umple lacunele și lipsurile de investiții în acest domeniu. Ar trebui să putem asigura um, investițiile critice necesare în uh, infrastructură pentru inteligență artificială, date, cloud computing, um, calculatoare cuantice și așa mai departe. Uh, asigurând în același timp uh, securitatea cibernetică necesară pentru ca toate acestea să fie, de, să fie fiabile. Banii publici trebuie folosiți pentru a atrage și fonduri private, pentru că fondurile publice nu vor fi suficiente pentru a um, duce la bun sfârșit întregul potențial care există. Apoi, uh, mecanismul Conectarea Europei, Horizon Europe, Uh, pot și ele fi uh, folosite, dar fondul de redresare este și o oportunitate pentru statele membre de a investi împreună, de a face reforme în mod coordonat pentru a răspunde la provocări comune. În acest sens, Comisia a identificat proiecte far la nivel european care să permită punerea la, la oaltă a resurselor și creșterea uh, care este esențială pentru a atinge obiective globale. Mă opresc aici, aștept uh, cu nerăbdare intervențiile dumneavoastră. Sunt foarte încurajată de uh, munca făcută de Parlament și de această comisie până acum. Mulțumesc! Um, thank you so much for your in- Mulțumesc pentru introducere, doamnă vicepreședinte. Acum continuăm cu prima rundă obișnuită de întrebări. Începem cu coordonatorii și apoi a doua va fi cu întrebări, uh, cu um, întrebări din partea membrilor. Domnul Schwab, mulțumesc doamnă Cavațini, doamnă Vestager, bună dimineață! Din, bună dimineața din Parlamentul European către Berlemont. Ne-ar fi plăcut să vă avem alături de noi în Parlamentul European, dar iată, abordăm uh, această problemă în mod digital. Ați descris acest, uh, această lege cu privire la piețele digitale, eu cred că este mai degrabă de serviciile, um, de serviciile digitale, nu de piețele digitale. În orice caz, uh, pot să vă asigur că grupul nostru va face tot ce va putea pentru ca acest, uh, aceste legislații să fie adoptate cât mai repede, pentru că suntem de acord că ar fi trebuit deja să se uh, fi luat acțiuni. Aș vrea să vă întreb ce părere aveți despre uh, Um, Departamentul de Justiție american um, și măsurile pe care le-a luat împotriva marilor companii americane. Au, fac ceva ceea ce noi am vrut să facem, dar nu am reușit pentru că până una alta tot ce s-a obținut până acum în acest sens nu se poate vedea uh, pe piața digitală. Uh, dacă îmi permiteți o a doua întrebare în ceea ce privește inteligența artificială, dumneavoastră trebuie să vă uitați cum trebuie implementate aceste idei și pentru mine uh, inteligența artificială uh, constă în servicii, servicii industriale de, și pentru consumatori și avem deja reguli cu privire la servicii și uh, consumatori. Ce credeți că trebuie să facem mai mult față de directivele existente uh, mai ales dincolo de directiva cu privire la proporționalitate, pentru că până la urmă acolo intervine capacitatea Parlamentului de a face legislație. Mulțumesc! Mulțumesc! Doamnă Vestager, aveți uh, trei minute. I ask you to repeat the last part of your question. Mulțumesc, Andreea. Poți repeta ultima parte a întrebării pentru că nu am înțeles-o? to have my last question. Sorry, um, I don't know. Uh, deci, întrebarea mea era că inteligența artificială se referă la servicii. Avem directiva cu privire la proporționalitate, directiva cu privire la servicii. Deci ce trebuie făcut din punct de vedere juridic, dincolo de aceste directive deja existente, pentru a uh, se face reguli cu privire la inteligența artificială? Mulțumesc, spune doamna Vestager, nu știu ce s-a întâmplat, n-am auzit. E important să spunem că există două propuneri legislative. Una este legea cu privire la serviciile digitale, despre care discutăm deja de o vreme, și apoi legea cu privire la piețele digitale. Legea cu privire la serviciile digitale are ca obiectiv să impună obligații furnizorilor de servicii digitale, astfel încât să avem responsabilizare, uh, Um, tragere la răspundere și uh, transparență și pentru a obține um, o nouă relație între controlele făcute în țara de, origine, de origine și încrederea în țara de destinație. Asta este important pentru a evita fragmentarea pieței unice digitale. Vedem că în momentul de față anumite state membre au început să adopte legislație, pe bună dreptate de multe ori, dar tocmai de aceea este important să avem aceste propuneri cât mai repede. Iar apoi, uh, legea cu privire la uh, piețele digitale reglementează funcționarea piețelor. Și motivul pentru care dorim să facem asta este uh, să spunem că, bineînțeles, avem nevoie de concurență loială și de o supraveghere și de anchete în acest sens. Avem cazurile Apple și nu numai. Facebook, Google și așa mai departe. Însă legea cu privire la concurență nu este suficientă. Trebuie să vedem și cum funcționează piața. Tocmai de aceea, legea cu privire la piețele digitale va analiza care ar trebui să fie interdicțiile ex ante cu privire la uh, așa numiți gatekeeper, uh, marile platforme online și vom avea o listă de criterii pentru a spune cui se aplică aceste lege și apoi a doua parte din această lege a, a piețelor digitale va fi un instrument de anchetă pe piață. Acum avem instrumente numai pentru companii, dar am vrea să avem com, um, ceva prevăzut și pentru piețe, dacă există riscul de uh, eșec al pieței. Urmăresc cu foarte mare interes ce se întâmplă în Statele Unite și în instanțele din Statele Unite. E foarte important ce se întâmplă acolo. Rămâne de văzut care vor fi rezultatele. Nu în ultimul rând, în ceea ce privește inteligența artificială, cred că avem 23 de acte normative diferite care uh, abordează diferite produse și, bineînțeles, funcționalitatea a inteligenței artificiale va fi inclusă. Însă, mai există loc de reglementare pentru a ne asigura că în diferit în cazul în care în utiliz, prin utilizarea sa inteligența artificială subminează valorile, deci, de exemplu, discriminarea și așa mai departe, că atunci există o modalitate de a reacționa. Deci avem deja legislație cu privire la jucării, la echipamente uh, și ne vom asigura că ținem cont de anumite elemente specifice de cum va fi utilizată inteligența artificială pentru a nu submina valorile europene. Mulțumesc! Yeah. Ok, um, perfect. Bun. Acum de Crystal Scheidemann de la S și D. tak for det, og jeg håber, at jeg går igennem. Øh, godmorgen her fra København, øh, fru Vestager. Mulțumesc, sper că mă auziți, vă salut de la Copenhaga. Mă bucur să vă pot vorbi în daneză. Sunt de acord cu ce ați spus, în mare parte e ceva important pentru un european în această dezbatere, garantarea tranziției digitale. Ați spus, de exemplu, că trebuie să punem bazele pe plan internațional, pentru reguli pe plan internațional. De acord, dar cum facem asta? Știm că procesul de standardizare din Europa e foarte lent și dacă vrem să fim în linia întâi, trebuie să vedem cum garantăm această muncă de legiferare, de standardizare, dar mai rapid. Pentru gatekeeper, sunt de acord cu dumneavoastră, dar vreau să știu unde ne aflăm în această transpunere a platformei business to business. Vorbiți despre acești uh, gardieni digitali, gatekeeper, dar vreau să știu uh, cum preconizați lucrurile. Sunt de acord cu dumneavoastră, trebuie să avem încredere în datele disponibile pe piață. Am adoptat diverse măsuri pentru firme din afara UE pentru protecția datelor, dar aceste societăți externe vor trebui să dovedească, să facă ceva pentru a dovedi că respectă regulile impuse în ce privește datele. Thank you very much, and Crystal. Mulțumesc. Îmi pare rău că îți răspund în engleză. Mai ușor, dar mă bucur să aud din când în când și limba mea maternă în Parlamentul European. În ce privește stabilirea de standarde, sunt diverse căi de a face asta. Una este prin stabilirea de standarde, prin organizațiile de standardizare. Aici trebuie să fim foarte vigilenți. Am văzut uh, în telecomunicații că se fac propuneri care ar răsturna internetul cu fundul în sus. Aici cred că e foarte important ca Europa să fie lider în coordonarea celor care au aceeași atitudine pentru a contracara eforturi de reducere a standardelor, de asemenea când e vorba de recunoașterea facială, să nu fim doar subcontractori în acest sens. Uh, Trebuie să facem multe eforturi la organizațiile internaționale de standardizare. În al doilea rând, <clears throat> Vrem să vedem cum stabilim standarde prin uh, eforturile noastre. Regulamentul general de protecție a datelor e exemplul cel mai elocvent, dar trebuie să mărim eforturile de eficientizare pentru că oamenii să simtă că dețin controlul asupra datelor. Dar e o muncă în desfășurare, multă lume de pe planetă se inspiră, nu neapărat pentru a copia totul, dar se inspiră să spună în democrație, toată puterea se bazează pe individ, trebuie să apărăm și viața privată. Iată calea de urmat. Pentru că Europa, ca piață unică sau piață internă, e suficient de mare să fie foarte atrăgătoare pentru ca regulile aplicate aici să fie încercate și testate și pentru firme care funcționează pe plan global. Și foarte important să facem eforturi în acest sens din păcate, nu dispun de o actualizare cu privire la activitatea de implementare a ce ține de platforme. Mi-am preluat funcția acum patru luni, dar uh, mă bucur să revin în viitor. Aveți dreptate, e un act normativ foarte important care le dă firmele, care depind de platforme drepturile de bază, dreptul de a ști de ce sunt ierarhizate, cum sunt ierarhizate, ce fac dacă nu mai sunt ierarhizate. Deci vă stau la dispoziție să revin ulterior. În ce privește accesul la date, e unul dintre lucrurile pe care le discutăm pe plan intern acum, mai ales în ce privește date publice cu caracter delicat nu propunem să se facă schimb de date publice delicate, ci propunem modelul de guvernanță dacă faceți lucrul respectiv. Și apoi, <clears throat> cine să fie sau cum să se procedeze, primul venit, primul servit sau firmele mai mici să aibă primul drept de a exercita acest prerogativ cu o valoare deosebită în ce privește inovațiile, dar e muncă în derulare și dacă identific și o părere în uh, întrebare, cred că sunt de acord cu ea. E foarte important ca cei care sunt activi pe această piață și plătesc taxe și impozite aici să fie și cei la care să ne gândim în primul rând când e vorba de a face disponibile active publice create cu finanțare pe banii contribuabililor. Mulțumesc. Thank you. And now, uh, Mulțumim de la Reniu. Vlad Botoș. Mulțumesc, doamna președinte, doamna vicepreședinte executivă, mulțumesc că aveți timp să discutați cu noi subiectul important al viitorului digital al Uniunii Europene. Primind înapoi la dezvoltarea pieței digitale, trebuie să fim de acord că am fost și încă mai asistăm uh, la o revoluție reală în a face afacerea, a comunica unii cu alții, cu mass media. E bine să poți uh, învinde produse secundare în vecinătatea fabricii sau magazinului, deschide noi orizonturi. În calitatea de am acceptat o anumită calitate, o conformitate cu standarde. Acceptăm că proiectul e sigur și cineva își asumă răspunderea. Cu toate acestea, consumatorul este singurul răspunzător <clears throat> când cumpără multe produse online și nu e un lucru bun. Comisia are vreo soluție pentru a rezolva această problemă care, după părerea mea, e cea mai mare pentru hmm, piața online și acces. În al doilea rând, mass media socială ne ajută să luăm legătura unii cu alții ori de câte ori vrem să avem nevoie cu alegătorii, cu prietenii. Suntem doar la un clic distanță de mai multe informații decât am avut o dată cu ajutorul aceste mijloace, reclamele, publicitatea ne fac să cumpărăm prin și în media socială. Sunt studii mai mult sau mai puțin fiabile care arată că toate aceste practici manipulează și polarizează societatea în care trăim. Întrucât e încă un domeniu foarte nou, aș vrea să vă întreb, doamna Verstager, există studii de impact ale comisiei în legătură cu modul în care utilizarea, știrile și reclamele <clears throat> țintesc anumite categorii? și dacă da, care sunt rezultatele și ce acțiuni ar trebui să întreprindă, ce reguli să aplicăm pentru a elimina aceste efecte negative ale mass media sociale, să avem încredere, să culegem toate avantajele aduse de această nouă revoluție digitală. Mulțumesc, doamna vicepreședinte executivă. Ms. Vestager, the floor is yours. You can... Doamna Verstager, aveți cuvântul. After all these months, and you still make these rookie mistakes. Da, după atâtea luni și mai fac uh, în greșeli de începător, îmi pare rău. Sunt întrebări cu caracter fundamental pentru că se referă la modul în care democrația noastră e influențată de modul nou în care comunicăm, relaționăm unii cu alții și cum putem fi manipulați în noi uh, modalități. Cred că partea cea mai proastă am văzut-o în scandalul cu Facebook Analytica, accesul irresponsabil la datele oamenilor pe care să le utilizeze pentru scopuri pentru care nu au fost niciodată menite. Unul dintre motivele pentru care vom <clears throat> propun un plan de acțiune privind democrația sub conducerea colegei Vera Jurova. În restul anului va face această propunere. Foarte important să ne înnoim democrația în lumina a ce se întâmplă în prezent. Ce am făcut până acum a fost să avem un cod de conduită cu diverse platforme, dar cred că toată lumea e de acord că mai sunt multe de făcut și în ce privește codul de conduită, dar și respectarea. Nu pot să vă dau imediat uh, titluri de studii, dar cred că se fac multe pentru a înțelege pe deplin ce e în derulare, cum reacționează creierul la unele încurajări ale diverselor servicii Tocmai am văzut ceva ce mi se pare foarte interesant, o inițiativă de stabili uh, ca drept al omului dreptul la informare, accesul la informații nepartinitoare bazate pe fapte controlate, important pentru o societate cu pluralitate de mass media. Și cred că trebuie să facem eforturi în acest sens. Mie mi se pare o discuție foarte interesantă, pentru că ce vedem acum ce pune probleme democrației, că nu avem în comun faptele și punctele de vedere în legătură cu ce este societatea în care trăim, cum să rezolvăm problemele, chiar dacă nu suntem de acord în ce privește soluția, măcar să fim de acord cu privire la ce e problema. Mulțumesc! Mulțumesc! Acum de la IDE, Alessandra Basu. Grazie. I big data costituisce Big data reprezintă unul dintre subiectele cele mai relevante din perspectiva lumii digitale. Mari coloși internet adună date în mod constant cu privire la cetățenii europeni, date care apoi sunt folosite pentru a crea un profil cât mai detaliat pentru fiecare persoană și a populației în general. În plus, un astfel de proces de înmagazinare de date și de profilare în momentul de față nu este deloc transparent. Aceste date reprezintă produsul cel mai prețios care circulă pe piața digitală și cetățenii europeni sunt sursele cele mai profitabile de date pentru multinaționalele mondiale care exploatează și gestionează aceste date. În acest timp, însă, strategia industrială aplicată până acum cu construirea de bariere interne, dar nu și externe, nu a permis nașterea unor lideri europeni în domeniu prin urmare, uh, e greu de depășit impactul strategic și de aceea am câteva întrebări. Care sunt sectoarele în care se dovedește cel mai utilă gestionarea big data europene prin aplicarea inteligenței artificiale? De exemplu, ne putem gândi la datele regate de procedurile sanitare. Acestea ar fi un sector în care big data pot să se dovedească, poate să se dovedească esențial. Și am vrea să știm Comisia ce părere are, care ar fi sectoarele strategice în acest sens. Și având în vedere viteza cu care evoluează ar- inteligența artificială, în ceea ce privește utilizarea Big Data în Uniunea Europeană și având în vedere că deocamdată n-am avut planuri concrete pentru politică industrială eficientă, am vrea să știm care sunt măsurile directe pe care Comisia intenționează să le ia în acest uh, domeniu. Mulțumesc! Thank you. Mr. Costello, you Thank you. Uh, of course, it's always Mulțumesc. E întotdeauna o discuție interesantă. Dacă o politică industrială va fi eficace și, de fapt, ce e politica industrială? Dar am lansat o nouă politică industrială în luna februarie anului curent. Primim actualizări și ce am aflat sau ce am învățat din uh, <clears throat> acest blocaj, din lockdown-ul COVID, dependența de furnizorul unic cum să diversificăm uh, lanțuri de aprovizionare pentru ca firmele să nu suferă probleme legate de subcontractanți care nu pot să le livreze anumite produse. Unele dintre celelalte elemente, desigur, ar fi să ajutăm acolo unde se stabilește că e un eșec al pieții proiectele <clears throat> europene de interes comun, procesoare, microbaterii, mi s-a spus concret cred că proiectul privind bateriile se mișcă investițiile în, baze, în baterii sunt mai mari acum în Europa decât în China. Deci avem într-adevăr o strategie industrială unde vedem că Europa are multe de oferit și un mare potențial e în uh, diverse industrii. N-am reușit să dăm o piață unică pentru extindere în ce privește mass media socială. Într-o anumită măsură am eșuat să um, avem și piețe de capital când a fost nevoie de o extindere a pieței de capital. Ce vedem la unele forme de mass media socială în SUA și în China, care au crescut foarte mult ca dimensiune, au avut un punct de pornire pe o piață unică cu o singură limbă și cu un acces mult mai bun la capital. Evident, n-ar trebui să repetăm uh, greșeala făcută în trecut în ce privește valul următor de digitalizare în ce privește industria. Aici Europa are o tradiție foarte puternică, o cultură puternică pentru spiritul antreprenorial, pentru inginerie, crearea de mașini și echipamente cu abordare foarte novatoare. Iată de ce ar spune că sunt sectoare industriale, dar ar putea să fie vorba de sănătate, de automobile care se conduc singure. Ce vedem? Că totul se digitalizează, ceea ce va crea un volum imens de date industriale, pentru că toate acestea vor fi furnizate cu senzori numerici, digitali, e valabil și pentru servicii uh, publice, apă, electricitate, toate facilitățile esențiale pentru funcționarea unei societăți. Și aici vedem sensori <clears throat> care culeg date în volum uriaș și un potențial imens, atât în ce privește pactul ecologic, ci și inovarea. În fine, dar nu mai puțin important, un comentariu personal în legătură cu ce a spus la început. E valabil în Europa, în special utilizatorii serviciilor prin platforme, par să fie foarte dornici să-și da consimțământ, ceea ce permite un volum uriaș de date să fie creat și transferat și e foarte greu să găsești pe cineva care chiar citește termenii contractuali pe care acceptă cu un click. Pe mine mă sperie uneori să citesc doar prima pagină, pentru că e foarte important să știi ce accepti când îți dai consimțământul la culegerea de date ca să utilizezi serviciile respective. E un lucru foarte important la care să revenim, să-l discutăm. Consimțământul nostru poate fi utilizat ca instrument ca oamenii să știe ce urmă de date lasă când se conectează, ce permit și ce nu. Mulțumesc! Thank you so much. Mulțumesc. Trecem acum la vers uh, reprezentantul lor von Barendag. Thank you very much. Mulțumesc, doamnă Verstager. domnul comisar, după cum bine știți, Piața noastră unică online este dominată de o elită de platforme online, companii care sunt așa de puternice încât pot crea singure regulile atât pentru concurenților cât și pentru consumatori. Pentru a putea uh, face ca lucrurile să fie mai bine, trebuie să creștem nivelul de concurență Trebuie să existe alternative reale, astfel încât consumatorii care nu sunt mulțumiți cu prețurile sau cu condițiile să poată trece pe o altă platformă și uh, acest transfer să se facă rapid și fără probleme. Pentru asta trebuie să creștem interoperabilitatea, mai ales pentru platformele care asigură accesul pe această piață. Ce măsuri concrete aveți în vedere pentru a garanta interoperabilitatea pe piață? Mulțumesc! Thank you. Uh, Mulțumesc, da, aveți dreptate când spuneți că există giganți digitali enormi și că își pot stabili singur regulile pentru întreaga piață. Și asta n-ar fi neapărat o problemă dacă acele reguli ar promova o concurență echitabilă. Din păcate, însă, nu așa stau lucrurile de fiecare dată. Știți foarte bine că în Europa apreciem succesul, nu avem uh, o poziție de monopol ca atare, dar când ajungi la dimensiunile respective enorme, ai și niște răspunderi. Și am văzut că răspunderile respective, responsabilitățile respective nu sunt neapărat asumate. Avem investigații regate cu Apple Play, Apple Play Store, utilizarea uh, Uh, de date de către Amazon. Am făcut aceste investigații pentru că uh, bănuim că aceste reguli nu promovează neapărat concurența echitabilă. E nevoie de alternative, e adevărat, și există platforme europene de mai mici dimensiuni, platforme care permit uh, achizițiile online, streamingul de muzică, discuții, dar sunt într-adevăr aceste platforme mai greu de găsit, mai greu de accesat în GDPR, care nu este neapărat domeniul meu de expertiză, uh, se prevede că avem dreptul la datele noastre, dar nu avem aceleași reguli în ceea ce privește schimbul uh, de bancă, de companii, de telecomunicații. Eu, o să mă gândesc la sugestia dumneavoastră pentru a mai căuta și alte soluții. Mulțumesc! Mulțumesc! Acum trecem la ECR, Riad Mulțumesc foarte mult! Bună dimineața tuturor! Bună dimineața, domnul președinte! Accesul este deschis pentru toți, accesul la internet și utilizatorii trebuie să fie protejați, astfel încât să nu li se încalce libertățile. ID-ul european care a fost prezentat de președinta europeană nu trebuie să ducă la o centralizare uh, a datelor consumatorilor la nivel central. Care sunt garanțiile că nu se va întâmpla acest lucru? Cum ne vom asigura că aceste date ale utilizatorilor, uh, că nu se va implica statul în ceea ce privește gestionarea acestor date? Apoi, în ceea ce privește ajutoarele de stat, există marjă de manevră suficientă pentru investițiile digitale? Am vrea să știm să ne gândim la obligațiunile verzi prevăzute de Comisie pentru Pactul Ecologic. Pot fi folosite pentru tranziția digitală de către guvernele naționale care investesc în tranziția digitală? Mulțumesc! So, Madam Commissioner... Doamna comisar, aveți cuvântul pentru a răspunde. Mulțumesc foarte mult. Să începem cu forma de identificare europeană. Când vrei să obții un nou serviciu, ți se cere să te înregistrezi cu e-mailul, cu contul Google. Acestea sunt opțiuni care adesea uh, Uh, nu fac decât să genereze și mai multe date despre tine. De exemplu, pașaportul dumneavoastră vă furnizează suficiente informații doar pentru a vă identifica. Așa stau lucrurile și în cazul acestui pașaport european care este emis de statul membru în care sunteți cetățean și în cazul meu este un, par, un pașaport danez, dar cu o dimensiune europeană. Cam acest, și asta lucrurile și cu acest document de identificare. Mm, statul membru vă poate da un document de identificare pentru a vă identifica ce însă poate fi folosit ca document de identificare european. nivelul de complexitate este destul de ridicat. Trebuie să ne asigurăm că există uh, porți de comunicare între acest nivel și nivelul din statele membre, astfel încât să poată fi folosite aceste informații de către statele membre. Aceste căi de comunicare vor fi create, dar în directiva IDAS avem un punct de pornire Standardele respective nu sunt repetitive, zic eu, ci reprezintă un bun punct de pornire și avem un sistem descentralizat și cred că acesta oferă un nivel ridicat de securitate. Asta este esențial, evident, să existe securitate când vorbim de identitate. Există state membre care au o experiență îndelungată în acest sens și noi analizăm acea experiență. Ideea este să te poți identifica și să poți avea încredere și în ceilalți care se identifică în același fel și uh, toată lumea să fie uh, cel care își controlează datele în cazul acțiunilor online. În ceea ce privește investițiile, uh, am fost foarte încântată că șefii de stat și de guverne au fost de acord că 20% din fondul de rezistență să fie folosită pentru domeniul digital. 134 de miliarde de euro, cred că sunt în total. Mm, există consultați care au analizat nevoile de investiții și au spus că e cam un sfert din ce va fi necesar în următoarea perioadă CFN, CFM. Poate chiar mai puțin de un sfert. Uh, Ideea este să înțelegem că în această perioadă vom avea și o tranziție verde, ecologică. Aici cifra este de 37%, dar va fi o ușoară suprapunere între cele două. De exemplu, investițiile digitale în senzori, în ceea ce privește gestionarea apelor, va fi uh, un lucru care are și o dimensiune digitală și una ecologică. Și mai sunt și alte exemple în acest sens, în care cele două dimensiuni se suprapun. Și creăm un uh, fel de uh, sistem de etichetare, pentru ca statele membre să-și poată eticheta investițiile pentru a se asigura că ajung la nivelul care ne va uh, permite să facem salturi mari înainte și în ceea ce privește digitalul. Mulțumesc! Martin Edevan, acum din partea E. Mulțumesc, bună ziua, doamnă președintă, bună ziua, doamnă comisar. Din câte înțeleg, ați avut o reuniune cu primarii și cu reprezentanții mai multor orașe europene și le-ați promis în cadrul reuniunii respective o mai bună cooperare între platforme și autorități ca precondiție pentru implementarea legii privind serviciile digitale. Și atunci întrebarea mea este dacă acest lucru va include un instrument obligatoriu pentru că autoritățile locale să obțină datele de la platforme, de exemplu Airbnb, pentru a asigura protecție locatarilor, de exemplu, de către forțele de ordine. Deci va exista un prevăzut un astfel de schimb de date și apoi există piața digitală internă parțial monopolizată și aș vrea să știu dacă aveți în vedere interoperabilitatea sau dacă veți crește nivelul de reglementare, de transparență, pentru că există în continuare poziții dominante uh, a câtorva companii, ale câtorva companii și trebuie să abordăm uh, această chestiune. Eu aș merge chiar mai departe și aș propune să spargem aceste poziții de monopol pe piața digitală internă. Și de aceea am o ultimă întrebare. Trebuie să existe și un sistem de responsabilizare. Înțeleg că în această lege va fi o clauză privind bunul samaritan și anume 20% vor hotărâi ce va fi monitorizat și filtrat. Dar n-ar trebui să existe o obligație juridică pentru ca aceste platforme să fie mai transparente? să n-ar trebui să existe un control public mai intens? Și noi, ca legiuitori, n-ar trebui să fim mai ambițioși și să impunem o responsabilizare obligatorie mai intensă pentru aceste platforme? Mulțumesc! Well, thank you very much. Mulțumesc! Poate că nu o să vă pot răspunde chiar la toate întrebările, pentru că știți că încă n-am terminat uh, procesul de elaborare a celor două propuneri, dar, dar da, aveți dreptate, m-am întâlnit cu o serie de primari din mari orașe europene. Avem experiențe mixte, de exemplu cu Airbnb, o platformă care permite cetățenilor să-și închirieze locuința. Experiențele la nivelul acestor uh, autorități sunt diferite. Unele cooperează bine, altele mai puțin bine. Cu toții însă au spus că da, lucrurile sunt în regulă, dar trebuie să existe un mai bun echilibru pentru ca prețurile să nu crească în mod artificial. În ceea ce privește datele care trebuie furnizate autorităților, uh, aici nu am tranșat chestiunea. Un lucru util va fi obligația de a-ți cunoaște clientul, de exemplu. De exemplu, trebuie să știi cu cine ai de-a face și sigur că asta înseamnă că Trebuie să știi cine este pe platformă și tu, ca utilizator al platformei, va trebui să te identifici, astfel încât oamenii să poată ști cine sunt, ce fac și că respect regulile. Cred că este important să uh, permitem funcționarea regulilor locale. Există orașe în care se spune poți să-ți închiriezi apartamentul 40 de zile pe an, în alte orașe e mai mult, există acorduri pentru ca Airbnb-ul să colecteze taxa de turism în anumite locuri, în anumite locuri nu. Deci da, există acorduri descentralizate, dar trebuie să existe și un set de drepturi și de reguli comune și uh, am discutat cu primarii pentru a ne asigura că există un cadru legislativ din partea acestei legi uh, care să permită bună funcționare acestor platforme în orașele lor. În ceea ce privește spargerea poziției de monopol, da, e fezabil în Europa dacă ar exista o situație care să poată fi rezolvată astfel, dar n-am avut deocamdată cazuri de concurență în care să se dovedească că spargerea acestei poziții ar fi singura soluție. Prin urmare, nu cred că ar trebui ca acest lucru să se găsească în această legislație și cred că trebuie să fim foarte atenți cu genul acesta de soluții, pentru că trebuie să vedem cum va funcționa. Rămâi blocat în instanță, de exemplu, mult timp dacă încerci așa ceva și cred că trebuie să încercăm alte căi înainte pentru a ne asigura că platformele uh, cu rolul pe care îl joacă în economie, uh, se înțeleg ce dorim de la ele. În ceea ce privește răspunderea, aceasta este o discuție pe care încă o avem. Vorbim mult despre responsabilitate pentru a ne asigura că o platformă nu este responsabilă pentru fiecare postare sau fiecare element individual încărcat spre vânzare, de exemplu. Dacă sunt responsabile, să aibă un sistem care să împiedice vânzarea de produse periculoase sau contrafăcute pe platforma respectivă. Și răspunderea respectivă cred că revine, da, platformelor. Mulțumesc! Da, dragi colegi, trecem la a doua rundă de întrebări din partea membrilor. Deci vă rog să vă limitați la un minut și jumătate pentru că suntem în întârziere, iar doamna Vestager va da răspunsuri de două minute. PPE-ul. Pablo Arias Ceveria pentru început. Bună ziua, doamnă vicepreședintă. Până acum lucrurile sună foarte bine, dar am vrea să auzim întreaga partitură ca să vedem dacă va fi un succes sau nu. Bun. În ceea ce privește IMM-urile, dat fiindcă nu există alternative prea mari în domeniul digital, avem uh, o piață fragmentată care nu ajută companiile noastre. Aceste companii Uh, sunt coloana vertebrală și totuși nu pot să facă ce își doresc. Dacă vorbim despre competențe, uh, regulile nu sunt axate pe domeniul digital, ci mai degrabă pe domeniul național și mai puțin european. Cadrul digital este abordat la nivel global, știți, nu european, nu național. În al doilea rând, cu aceste reguli e imposibil ca IMM-urile să concureze la nivel global. În, ace- în al treilea rând, cel mai bun uh, soluție ar fi să răspundă situației în care li se oferă, li se face o ofertă de cumpărare de către un gingan și să vândă. Dacă nu, este o, un eșec. Dar asta nu este vânda companii, vina companiilor, este o consecință a regulilor care nu ajută companiile noastre să se transforme în companii cum a fost Nokia, de exemplu. Uh, trebuie să adaptăm regulile pentru că mm, regulile actuale nu sunt în avantajul IMM-urilor, ci în favoarea giganților digitali. Astăzi se pare că problema este înțeleasă și încercăm să o rezolvăm, dar avem nevoie de măsuri și de norme care să permită companiilor noastre să concureze în condiții de egalitate pe piața digitală. Avem nevoie de o simplificare normativă. Nu e vorba de a crea monopoluri ci de crearea unui ecosistem care să permită IMM-urilor să, crești, să crească și să fie competitive. Și ce va face Comisia Europeană pentru a adopta cadrul uh, nevoilor IMM-urilor noastre? Cum veți asigura competitivitatea IMM-urilor noastre? Mulțumesc! Mulțumesc, spune doamna comisar o întrebare dificilă pe care am avut-o în vedere de mult timp, pentru că, într-adevăr, lucrurile sunt destul de diverse. Există companii care doresc să crească, să intre în jocul companiilor mari, dar probabil că există și companii care sunt create doar pentru a fi vândute. Sunt oameni care spun nu, vreau să trec mai departe la următoarea idee și vreau să vând această companie, această idee pe care am avut-o cât mai repede posibil. Deci există ambele situații. Și nu Asta nu înseamnă că se pierd inovațiile, uneori sunt integrate în marile companii. Și acum discutăm cu autoritățile naționale pentru concurență pentru a folosi, vedea cum putem folosi mai bine ceea ce avem deja în articolul nostru 22 în legea concurenței, care permite propunerile de chestionare să fie evaluate de Comisia Europeană pentru a vedea dacă există posibilitatea pierderii nivelului de concurență dacă se întâmplă achiziția respectivă sau dacă e nevoie de uh, măsuri pentru ca respectiva achiziție să nu ducă la închiderea unei piețe, de exemplu. Sper să putem crea cadrul procedural pentru mecanismul respectiv până în primăvara anului viitor, să finalizăm până atunci, pentru că aveți dreptate, da, există giganți care achiziționează multe companii începătoare europene, au făcut-o în ultimii ani, ceea ce ne arată că potențialul există, că există într-adevăr o scenă a inovațiilor destul de bogată în Europa, dar în același timp trebuie să facem mai multe lucruri pentru ca respectivele companii să rămână Europene, să rămână aici și să aibă ambiția de a crește. Și de aceea Uniunea piețelor de capital este așa de importantă, pentru că ne gândim la capitalul de risc, de exemplu. Capitalul de risc vine cu concurență și adesea dacă un întreprinzător construiește o mică companie și vine cu o idee bună, când vrei să crești, trebuie să-i atragi și pe alții alături de tine cu alte compet- concur- competențe. Și asta mi se pare un lucru foarte important. Și nu în ultimul rând, avem sute și mii de IMM-uri care nu sunt neapărat companii digitale, dar vor să își să spunem, digitalizeze activitatea. Și asta este o bătaie de cap. Avem hub digitale în statele membre pentru a ajuta în acest sens, însă doar cam 20% din companiile mici și mijlocii sunt digitalizate și, într-adevăr, avem ambiția să schimbăm acest lucru, indiferent de sectorul de activitate de care vorbim. Mulțumesc! Thank you. Thank you. We move to the SND. Mulțumesc. Continuăm cu SND Brando Benifei. Grazie, grazie comisaria. Mulțumesc, mulțumesc, doamnă comisar. Aș vrea să vă pun o întrebare cu privire la rolul inteligenței artificiale pe piața noastră internă. E clar că aceasta uh, va aduce oportunități, însă și riscuri. Și vrem să avem o abordare centrată pe persoană, evitând concurența inechitabilă și păstrându-ne competitivitatea atât în cadrul Uniunii cât și în restul Uniunii? Dacă da, trebuie să înțelegem ce și cât trebuie să fie reglementat. Comisia face uh, diferențierea între inteligența artificială cu risc crescut și risc căzut din perspectiva drepturilor consumatorilor și aș vrea să cer comisiei să ne spună dacă dorește să creeze un sistem eficient de control ex ante și de compensații ex post, dacă ne gândim că se identifică mai multe categorii de risc. Și aș vrea să știu dacă viitoarele legislații vor conține metodologia pentru a combate uh, problema discriminărilor în cadrul algoritmilor. Există inițiative legislative privind controlul instituțional pentru a garanta că avem sisteme de inteligență artificială cu adevărat uh, sigure și transparente. Mulțumesc! Uh, Pentru ca o legislație să fie transparentă, cred că procesele pe care le avem acum, cu munca foarte solidă făcută de Parlamentul European în comisia noastră și a, în alte comisii, astfel încât uh, cred că cetățenii pot vedea asta. La comisie facem uh, Uh, consultări uh, publice, uh, evaluări de impact, iar astfel cetățenii pot vedea nu numai propunerile pe care le facem, ci și uh, etapele care au dus la această propunere. Inteligența artificială, după cum știți, am avut o carte albă, am obținut multe reacții la, acest, la această carte albă și un element care apărea des în aceste reacții era faptul că noi am propus un fel de abordare duală, o serie de sectoare și de cazuri de utilizare și combinate cele două ar uh, duce la unde ar trebui să facem verificări în cazul inteligenței artificiale, pentru că există riscul cu privire la valorile fundamentale. Ce are ieșit din, din reacțiile publicului a fost uh, să nu facem această abordare duală, ci să ne, ne axăm mai degrabă pe cazurile de utilizare. De exemplu, tehnologia de recrutare. Aici ar putea exista acest risc de non-obiectivitate uh, în, uh, și așa cum nu-ți dorești probleme în recrutare sau discriminare în recrutare, nu-ți dorești nici în domeniul militar, de exemplu. Deci să ne concentrăm mai degrabă pe utilizări. Și acolo unde considerăm că, exi- că poate exista un risc de astfel de bias, deci de prejudecată, să spunem așa, atunci um, furnizorul datelor pentru inteligența artificială trebuie să garanteze aceste date. Și probabil uh, se va întâmpla, cum se întâmplă deja, să existe inteligența artificială care să nu aibă nevoie de foarte multe Uh, date ca bază, ci uh, inteligența artificială care va învăța pe baza unor date proaspete uh, disponibile în mod regulat. Și asta revine și la oameni, pentru că, bineînțeles, uh, vrem ca tehnologia să ne servească, dar ea va reflecta societatea noastră. Și atunci când învățăm inteligența artificială, trebuie să fim atenți la cum o facem. Iar apoi, ă, inteligența artificială în recrutări, de exemplu, dacă este certificată că nu, este, că, că nu discriminează, poate asta ne ajută și pe noi ca oameni să renunțăm la propriile noastre prejudecăți, ă, care sunt ă, foarte puternice nu am, nu am finalizat formularea în ceea ce privește inteligența artificială. Deci, ideea referitor la cum să punem în practică nu este dusă până la bun sfârșit. Mulțumesc! Mulțumesc! Revenim la PP, doamna Cocolari. Yes, thank you, Chair. Mulțumesc, doamnă președinte. Bună ziua, doamnă Vestager. Mulțumesc pentru timpul pe care ni-l acordați la Comisia IMCO. Ca parte a legii sau pachetului pentru servicii digitale, veți propune așa numite, un așa numit regulament exante pentru a aborda uh, platformele portar, să le spunem așa, pentru a le Uh, evita că ele uh, dau preferință pro propriilor produse, că împiedică accesul unor actori sau că iau alte măsuri pentru a obține avantaje nedrepte față de uh, concurenții lor. Ați vorbit și dumneavoastră de nevoia de proporționalitate când reglementăm în domeniul digital. Eu cred că ar fi o provocare foarte mare acum să uh, prevedem reguli care să abordeze aceste practici problematice fără suprareglementare și deci uh, pentru, fără a impune o povară prea mare uh, IMM-urilor și a um, frâna inovato- uh, inovația. Deci cum putem să abordăm această probleme, această problemă, evitând în același timp povara administrativă uh, excesivă pentru IMM-urile din Europa. Well, thank you. That, that is indeed... Mulțumesc. Într-adevăr, este foarte important și facem tot ce putem pentru a folosi această metodă de a gândi la nivel mic inițial. Cum va funcționa pentru micile întreprinderi o reglementare? Tocmai de aceea, foarte puține IMM-uri vor fi uh, vizate de ceea ce uh, prevedem în acest act normativ. Și este, deci, foarte important cum uh, definim domeniul de aplicare. Să ne asigurăm că este potrivit pentru platforme care au putere pe piață și că numai acestea au noi obligații. Domeniul de aplicare trebuie să fie definit de criterii care să vă permită să, să ne permită să evaluăm că cei care, de exemplu, respectă aceste criterii uh, um, sunt platforme care, cele care au, respectă aceste criterii, sunt platforme care au putere pe piață și deci le impunem anumite obligații și dacă nu sunt, nu corespund acestor criterii, atunci uh, intervine uh, ideea inversă că nu trebuie respecta, nu ca sub incidența legislației și deci nu trebuie să respecti. Deci acesta este un element foarte important. Cum ne asigurăm că echilibrăm nevoia de a reglementa ce se întâmplă cu nevoia de a, a facilita inovația și de a facilita uh, activitatea IMM-urilor. Poate că tocmai s-au digitalizat aceste IMM-uri, poate că nu constituie absolut nicio problemă față de subiectul pe care îl discutăm. Și cred că tocmai astfel trebuie să acționăm, să definim cine este vizat de această legislație pentru a ne asigura că facem lucrurile în mod corect. Mulțumesc! Mulțumesc! Continuăm cu idei. Domnul sau doamna la capel. Domnul la capel. Mulțumesc. Doamna comisar, vorbim mult despre domeniul uh, digital, dar nu uitați că sunteți și comisar pentru concurență. De curând a, avut, a fost, uh, s-a scurs un, uh, un document în presa franceză în ca, prin care ED, reiese că EDF se va împărți pe părți uh, Uh, pentru a uh, evita regulile concurenței. Și când vorbim despre de, vorbesc și despre digital, pentru că totul funcționează pe bază de uh, electricitate. Partea care ar urma să fie liberalizată se ocupă de rețele interesante, de distribuție de curent, și de infrastructură. Toate acestea sunt esențiale pentru digital. Furnizarea electrică este indispensabilă pentru digital slăbirea mm, aprovizionării cu electricitate pune în uh, pericol um, tot domeniul digital, digital iar uh, procesul de mm, separare a EDF va um, afecta acest lucru. Va rămâne uh, nu, numai partea nucleară, care costă foarte scump, și statul va trebui să plătească aceste costuri. Toată lumea pierde de aici. Doamnă comisar, trei întrebări. În primul rând, confirmați uh, exactitatea acestor informații. În al doilea rând, în ce măsură strategia dumneavoastră integrează problema rețelelor electrice și uh, să nu uităm nu credeți că creșterea prețurilor în urma separării acestei uh, întreprinderi afectează concurența? Well, thank you uh, very much. Uh, you are indeed, uh, you are indeed. Mulțumesc. Așa este. Aveți dreptate. Am o responsabilitate în calitate de uh, comisar pentru concurență. Nu știu nimic despre planuri de a se privatiza uh, compania EDF. Și dacă s-ar întâmpla, n-ar ține de noi, n-ar fi treaba noastră. Noi nu avem nimic de spus cu privire la cine este proprietar. Unde putem interveni este în situații în care uh, o reformă ar uh, face viața mai dificilă altor uh, actori pe piață. Dacă există cumva un ajutor de stat, atunci trebuie să existe garanțiile că concurența nu este afectată, dar în ceea ce privește mm, cine este proprietar, noi suntem neutri. Nu știm nimic despre, în plus, nu știm nimic despre planuri de a privatiza. Discutăm în mod constructiv cu guvernul francez în general, dar, după cum spuneam, nu știu nimic despre acest subiect. Când vine vorba de electricitate ca atare, știți probabil că am avut o serie întreagă de cazuri în ceea ce privește mecanismele de capacitate atunci când statele membre fac um, tranziția mixului de producție energetic um, către mai multe energii regenerabile, se creează un fel de capacitate tampon în cazul în care există un risc de pană de curent sau dacă piața nu este echilibrată. Și și aici intervine legislația cu privire la concurență pentru a ne asigura că astfel de mecanisme de, de stocare de capacitate nu sunt folosite pentru a oferi, practic, ajutor sau subvenții celor care participă la aceste mecanisme. Ele sunt cert necesare, dar uh, trebuie să nu existe supracompensație. Uh, piețele trebuie să funcționeze ca piețe, indiferent uh, cine deține actorii pe aceste piețe. Mulțumesc! We move now to the... Mulțumim. Continuăm cu Verzi. Alessandra Ghiza are cuvântul. Ghiza, you have the floor. I'm speaking. Can you see me? E în regulă? Mă vedeți? Aveți cuvântul. Mulțumesc. Doamnă vicepreședinte Vestager, mă bucur să vă văd. Am două întrebări. Săptămâna trecută, Parlamentul a votat cu o largă majoritate pentru eliminarea publicității uh, microtargetate. Mai mulți dintre colegi au subliniat că este un stimulent pentru a încălca drepturile, uh, legislația la viața privată, pentru a-i uh, obliga pe oameni să-și dea consimțământul pentru utilizarea datelor lor uh, în moduri pe care nu și le doresc, dar și veniturile um, companiilor mass media scad. Deci Parlamentul dorește să elimine asta. Comisia va da curs solicitării uh, Parlamentului pentru a elimina treptat publicitatea uh, personalizată. Aș dori un răspuns da sau nu. Și apoi un sistem care merge dincolo de uh, chestiunea uh, publicității. Deci toate aceste postări uh, recomandate de exemplu, știm că uh, o treime din grupurile Facebook au uh, conținut uh, extremist și 60% dintre oamenii care fac parte din aceste grupuri au făcut-o în urma recomandărilor Facebook. Ce face Comisia cu privire la acești algoritmi? Pentru că um, avem dreptul la transparență. Ce planifică Comisia în acest sens? Mulțumesc! Well, thank you, uh, very Mulțumesc foarte mult. La prima dumneavoastră întrebare, nu pot să răspund cu da sau nu, pentru că nu am avut niciun fel de discuție internă cu privire la această propunere de a se elimina treptat publicitatea țintită, care, bineînțeles, este baza modelului de Uh, business și anume că o primești uh, sau că transmiți publicitate uh, în funcție de consumator sau de utilizator. În ceea ce privește sistemele de recomandări, bineînțeles că există un efect negativ, dar există și un efect pozitiv. Faptul că oamenii găsesc lucruri care îi interesează. Cred că este important să, să găsim un echilibru. Vom încerca să impunem mai multă transparență referitor la ce se întâmplă, dar uh, nici aici nu am ajuns la idei finale referitor la până unde vrem să mergem în acest domeniu. Mulțumesc! Thank you so much. We move now to the S&D. Alex... Mulțumesc! Continuăm cu S&D Alex Agius Saliba. Doamnă Vestager, vă mulțumesc foarte mult pentru prezență astăzi, pentru a discuta aceste subiecte importante. Săptămâna trecută, cum au explicat deja colegii mei, Parlamentul a votat trei rapoarte progresiste, ambițioase cu privire la legea, cu privire la serviciile digitale. Comisia urmează să vină cu propunerea sa pentru acest pachet pe 2 decembrie. Am ascultat de, v-am ascultat deja spunând că nu, este, nu totul este finalizat, mai ales în ceea ce privește unele elemente importante, cum este inteligența artificială. În primul rând, întrebările mele, s-a, se menține calendarul cu privire la acest pachet sau se amână? Săptămâna trecută în plen ați spus că Parlamentul a făcut o treabă excepțională la aceste rapoarte cum va incorpora Comisia munca noastră și, în special, raportul Comisiei IMCO uh, în viitorul pachet. Ne-am dorit, de asemenea, să avem unele garanții cu privire la unele recomandări pe care le-am făcut, recomandări importante pe care Comisia IMCO le-a votat. De exemplu, abordarea conținuturilor ilegale online, Um, mecanismele de inducție, publicitatea online, responsabilitatea pentru piețele electronice, uh, principiul Know Your Business Customer, să-ți cunoști clientul pentru toți actorii um, digitali, cum se va ține cont de asta în pachetul pentru servicii digitale. Și o ultimă întrebare la final, colegii mei au făcut multe observații în ceea ce privește regulile exante cu privire la marile platforme care au un rol sistemic și care creează un mediu uh, uh, de concurență neloială online. Ne dorim ca acest instrument să fie un instrument de piață internă. Poate clarifica Comisia dacă ceea ce propun este un instrument ex ante separat față de instrumentul uh, pentru concurență? Mulțumesc! Mulțumesc, îmi pare rău, dar nu mai avem timp. Doamna comisar, mulțumesc. Din păcate nu pot să dau răspuns la întrebare, nu un răspuns complet, fără să vă dezvălui întreaga propunere. <clears throat> Aveți dreptate să întrebați dacă diverse elemente ale raportului vor fi reflectate sau nu. Nu pot să vă răspund acum. Evident. Vreau să vă felicit pentru munca depusă la acest raport, pentru că e într-adevăr ceva cuprinzător și sunt convinsă că veți regăsi o parte mare în propunere când o înaintăm. <clears throat> Lucrăm din plin pentru a înainta propunerea în prima parte a lui decembrie, după cum ne-am propus. Câteva cuvinte despre arhitectură, actul serviciilor digitale care se va ocupa de responsabilitatea și obligațiile privind uh, furnizorii de servicii digitale, cum să se aplice, ce va ține de răspunderea țării de origine, unde se înregistrează platformele pentru a da o nouă dimensiune legăturii între țara de origine și țara în care vor fi folosite serviciile. Acesta e actul serviciilor digitale. Apoi, <clears throat> actul piețelor digitale. Două dimensiuni. Prima, regulamentul exante, care va da obligații celor care sunt acoperiți de acest act normativ marile firme, ce pot face și ce nu pot face și un ultim element, instrumentul de anchetare a pieții. Vom ancheta prin instrumentul de concurență firmele, putem face o anchetă care duce și la anchetarea firmelor până la urmă, un element separat al treilea în cadrul actului serviciilor digitale și discutăm temeiul legal <clears throat> cu cei de la serviciu juridic. Pentru noi e foarte important să există o implicare de plină a Parlamentului European. Thank you. Mulțumesc. Vă mulțumim. Ultimul vorbitor la acest punct. Martin Mulțumesc, domnule președinte. Inițial, când a fost programată reuniunea, veneam cu avionul din Danemarca, acum sunt în sală, deci ori avem o viață foarte intensă, acum trec în daneză. Doamna comisar a spus că redactați un raport cu privire la serviciile digitale <clears throat> pe care îl vom examina în Parlament. Încă o dată ne lovim de o problemă de care ne lovim de 10 ani nu reușim să facem ca statele membre să aibă o abordare mai flexibilă. Statele membre merg pe drumul greșit. Dumneavoastră, la comisie, ce puteți face pentru a flexibiliza situația? Avem o poziție în Parlament, dar ce părere aveți dumneavoastră la comisie? Mulțumesc. Poate, doamna comisar, combina răspunsul cu ultimele observații. Mulțumesc. Și în daneză, îți mulțumesc, Morten, e o întrebare dificilă. Nu cred că am avut suficient succes deocamdată, dar sper că prin task force-ul privind aplicarea legislației în piața unică avem o nouă modalitate de lucru cu statele membre care să creeze o cultură a pieții unice. Acest tax force de aplicare pe piața unică reprezintă toate statele membre și Comisia. Planul de activitate a dat de raportul care identifică bariere <clears throat> în interiorul pieții comunice. Activitatea acestui task force, ce poate să dea nevoia de eforturi unite și în ce privește serviciile. Desigur că rămâne de văzut, dar cred că uneori e mult mai bine să folosim acest tip de metode de lucru care creează încredere între statele membre. Să zicem, eu elimin barierele de la mine, tu le elimini pe cele de la tine și nu e nicio catastrofă, din potriva firmele au mai multe opțiuni la dispoziție, mai multe oportunități. Aceasta ar fi o cale de urmat și v-aș încuraja <clears throat> să-l întrebați și pe colegul Thierry Breton, care se ocupă de coordonarea acestui task force, cum merg lucrurile când aveți ocazia să o faceți. În concluzie, câteva observații. Nu vă rețin foarte mult timpul. Știți că pe fond ce e necesar, ce trebuie să facem pentru a avea piețe digitale funcționale. În mod rapoartele, munca de pe teren uh, depusă de Parlament fac parte din uh, activitatea pregătitoare de la noi. <clears throat> Aștept cu interes să facem propunerea privind piața digitală și serviciile digitale la început de în decembrie, apoi o propunere legată de guvernanța digitală și în ce privește datele delicate, deținute pe plan public, nu toate datele, și cele cu un caracter sensibil, dacă publicul vrea să le <clears throat> pună la dispoziție, cum să guvernăm acest domeniu în mod corespunzător. Anul viitor Data Act, ce fel de date să fac obiectul unui schimb, ce date să fie puse la dispoziție și cadrul pentru inteligența artificială tot anul viitor. Iar în ce privește <clears throat> ideea de a asigura că avem o piață unică și internă care să funcționeze bine, acum, după uh, Cartea Albă a Investițiilor, sau a subvențiilor străine, să vedem dacă putem face o propunere legislativă anul viitor, un element legat de piața unică, faptul că există aceleași reguli pentru toți cei de aici, indiferent de unde vii. E un angajament foarte important când discutăm despre reglementare sau autoreglementare. Nu contează unde ai sediu și de unde vii, ci de afacerile pe care le desfășori în piața unică ai consumatorii europeni. Mi-a plăcut acest schimb de păreri și am apreciat în egală măsură și dezbaterile de lunea trecută foarte intense cu peste 60 de participanți care au luat cuvântul și sper că sunteți de acord că avem aceleași scopuri și vom găsi soluții comune. Vă mulțumesc și eu pentru acest schimb și vă stau la dispoziție odată ce se înaintează propunerile. Mulțumim, doamna vicepreședinte executiv, pentru timpul petrecut, pentru discuția bună. Așteptăm propunerile cât mai curând și apoi implicarea Parlamentului, mai ales Comisia IMCO. Închidem acest punct de ordine de zi, trecem la punctul următor, ultimul pentru sesiunea de azi, punctul 16 așa numitele cutii cu pradă și efectul lor asupra consumatorilor, în special a consumatorilor tineri. Comisia IMCO, vă aduceți aminte, a comandat un studiu și vrem să salutăm autorul principal al studiului, doamna Anete Hans. Mulțumim că a venit. Are așadar la dispoziție 10 minute și apoi uh, unele întrebări. Vă rog să luați cuvântul. Uh, bună ziua, mulțumesc pentru prezentare. Mă numesc uh, Anete Ciboli Harms, economist comportamental la Institutul pentru Politici Legate de Consumator. E onoare să vă prezint studiul în legătură cu aceste cutii de pradă, loot boxes, la Comisia IMCO. Vă aduceți aminte poate că Studiul s-a publicat în iulie, bazat pe cercetări și consultări cu experții. Imaginea următoare. Structura prezentării de astăzi o respectă pe cea din raport. Imaginea următoare. Imaginea următoare, vă rog. Nu știu câți dintre dumneavoastră jucați jocuri online. Aceste cutii de paradă sunt foarte discutate. Există cercetători care le spun o poartă deschisă spre jocurile de noroc. Alții le spun un fel de ouă kinder cu surprize în format digital. În prima fază a studiului am încercat să clasificăm, să definim uh, aceste cutii cu pradă, ce sunt, ce tipuri există. Astfel am ajuns să înțelegem ce elemente ar putea eventual <clears throat> fi dăunătoare jucătorilor. În studiu, definiția de lucru a fost că sunt trăsături în jocurile video, de obicei accesate prin joc și se plătesc cu banii lumea reală. Conține <clears throat> produse randomizate. Jucătorul nu știe ce va descoperi înăuntru. Să vedem uh, acum accesul la aceste cutii cu pradă în partea din stânga graficului. Vedeți că se accesează printr-un timp de așteptare sau joc. <clears throat> Jucătorul trebuie să aștepte până la următoarea sesiune de joc sau o anumită perioadă de timp și apoi o să primească o cutie pe care o poate deschide ca scurtătură pentru a face procesul mai rapid, ar putea plăti cu bani reali sau să privească niște reclame, pot plăti bani pentru a accesa de mai multe ori la aceeași cutie cu pradă, dacă plătitorul n-a primit ce își dorea de la cutie sau să avanseze mai rapid în joc. Costul acestor cutii cu pradă poate fi foarte substanțial, după cum se arată. Plata este o opțiune, dar e element important al pieții pentru că generează o cifră de afaceri uriașă pentru industrie, un element care potențial leagă cutiile cu pradă de anumite elemente dăunătoare pentru jucători. Acum, trecând dincolo de modul în care se accesează, modul în care se aleg uh, recompensele și ce conțin mecanismul de bază al șansei poate fi transparent sau netransparent. În plus, punctele, unele elemente pe care le conțin apar mai frecvent și altele mai rar. Aceste tipuri de mecanică, dacă nu sunt foarte transparente și bine explicate, ar putea să facă dificilă sarcina jucătorului să își dea seama pentru ce plătesc sau ce șanse au să descopere un anumit lucru sau altul dacă deschid o astfel de cutie cu pradă. Până la urmă, ce conțin cutiile e un lucru secundar pentru analiza noastră. Fie lucruri relevante pentru joc, arme sau hărți sau pentru adaptare, anumite aspecte de imagine sau avataruri. Un alt element, conversiunea de valoare. E o nișă în universul acestor cutii cu pradă uneori, lucru care nu e de dorit în industrie și se ocupă de asta. Uneori, elementele din cutie pot fi convertite prin comerț în ceva de valoare în lumea reală. O trăsătură care potențial leagă cutiile de jocurile de noroc în sens real, lucruri la care revenim ulterior. Imaginea următoare acum efectele comportamentale ale cutiilor de pradă. Înainte de a intra în ele, te vreau să vă spun că sunt trei domenii de îngrijorare. În primul rând, <clears throat> cercetările care ne arată dacă acestea provoacă rău sau nu. În al doilea rând, faptul că aceste cutii cu pradă sunt doar una dintre nenumăratele probleme în industria jocurilor de noroc online și, în al treilea rând, că riscul e mai mare pentru copii. Acum primul punct în imaginea următoare și apoi în imaginea cealaltă următoarele două puncte. În ce privește cercetările? Există dovezi sau există cercetări legate de efectele comportamentale ale cutiilor cu pradă, dar limitate. Cercetătorii care vorbesc despre cutiile cu pradă au o atitudine foarte critică față de ele. Mulți fac legătură între cutiile cu pradă, cheltuieli eh, nejustificate și uh, probleme cu jocurile de noroc, dar e ceva pur corelațional. Niciun autor nu poate stabili dacă cutiile cu pradă ele provoacă un rău sau nu. Imaginea următoare, vorbind despre moduri de proiectare problematică a jocurilor, sunt multe, nu doar uh, cele legate de cutiile de pradă pentru a, vânda, pentru a vinde anumite produse se folosesc tipare comportamentale în proiectarea multor jocuri, lucruri care s-a discutat de multe ori. Unele practici pe care le vedem pe piața jocurilor de noroc le cunoaștem și de la alte piețe ale bunurilor de consum. De exemplu, există strategii de ofertă și afilia prețului care adesea induc în eroare. Cineva poate fi atras să joace un joc cu oferte promoționale care devin tot mai scumpe sau unde abonamentul ar putea să înceapă automat. Astfel de tehnici pot face cheltuielile dificil de ținut sub control de jucător. În al doilea rând, sunt trăsăturile jocului care utilizează metode de condiționare clasică. Asta înseamnă că s-ar putea să există desene animate, sunet și lumina care seamănă cu tehnicile de stimulare a creierului, asemănător cu ce fac uh, mașinile de jocuri de noroc. Astfel de tehnici pot induce în eroare percepția mm, jucătorii că vor obține ceva din cutia cu pradă și pot promova dependența. Imaginea următoare. În ce privește pe copii, problemele pe care le pun uh, cutiile cu pradă și alte elemente a jocurilor sunt de îngrijorare deosebită în ce privește pe copii, în special pentru că evoluția lor mentală nu e atât de avansată, nu e definitivată ca la adulți. E o problemă cu copiii foarte mici, dar și pentru adolescenți și tineri adulți. Dacă ne gândim la asta, chiar noi ca adulți, mi se pare foarte greu să judecăm, să înțelegem probabilitățile, deci copiilor le va fi și mai greu, ceea ce expune la vulnerabilități deosebite pe această piață. Acestea fiind spuse, copiii nu sunt principala ținta industriei jocurilor de noroc. Cu toate acestea, majoritatea copiilor din prezent joacă regulat astfel de jocuri online. O treime dintre copii cheltuiesc bani pe jocuri regulat. Pe graficul de aici vedem că între cei care cheltuiesc, majoritatea celor care cheltuiesc sume mici uh, sau medii regulat lunar, există o tendință semnificativă de părinți care nu controlează cheltuielile copiilor și uneori nici măcar nu știu cât cheltuiesc copiilor. Imaginea următoare în prima parte a prezentării v-am arătat că aceste cutii cu pradă pot crea probleme. Am sugerat în studiu unele dovezi în acest sens. Acum trecem la cadrul legal, modul în care se pot rezolva problemele de către autorități. Chestiunea nu e foarte simplă, nu e ușor de rezolvat la nivelul Uniunii Europene important de subliniat că UE are puteri uh, legislative limitate în domeniul jocurilor de noroc, pentru că jocurile de noroc mm, sunt definite și reglementate pe plan național. Deci acțiunile UE au fost limitate până în prezent la consultări între experți, grupuri de discuții și alte consultări. Pe plan național, Există mai multe instrumente disponibile și statele membre au <clears throat> mers pe căi diferite pentru a se ocupa de problema <clears throat> cutiilor cu pradă. Belgia, țările de jos și Slovacia, în arată studiile, aceste cutii sunt acoperite de definiția legală a jocurilor de noroc, iar Belgia și țările de jos chiar au interzis cutiile sau unele tipuri de cutii de pradă de pe piață. Slovacia încă mai anchetează problema. În toate celelalte state membre, cutiile cu povară nu sunt acoperite de definiția legală a jucurilor de noroc. Mai aveți un minut la dispoziție. Vă mulțumesc. Având în vedere contextul legal, cum reacționează autoritățile? Vedem, unele țări au interzis cutiile cu pradă, alții au o abordare mai puțin invazivă, e vorba mai mult de îmbunătăți informațiile disponibile în legătură cu cutiile de pradă e ideea de a capacita pe jucători și părinți să controleze în timpul petrecut și sumele cheltuite. În joc, industria se îndreaptă spre un standard în care se dezvăluie probabilitățile de a apărea aceste cutii cu pradă și unii dezvoltatori se îndepărtează de cutii cu pradă înspre alte tipuri de monetarizare mai transparente în alte sisteme. Imaginea următoare. În concluzie, așadar, nu toate cutiile cu pradă par să provoace rău jucătorilor și doar puține dintre aceste cutii intră în definiția legală a jocurilor de noroc. Deci, interzicerea lor nu rezolvă suficient problema, are și consecințe pentru integritatea pieții unice din Uniunea Europeană. Probleme cu jocurile online trec dincolo de problema cutiilor cu pradă, prin urmare, Studiul sugerează să avem o abordare mai holistă, de exemplu, utilizând măsuri de protecție a consumatorului. În acest domeniu, UE are competențe largi și abordarea a fost eficace uh, pe diverse tipuri de piețe. În ultimul rând, dar nu mai puțin important, recomandăm vrem ca orice abordare să fie însoțită de testare, de cercetări pentru a vă asigura că tipurile de acțiuni întreprinse sunt eficace așa cum se dorește. Vă mulțumesc foarte mult. Imaginea următoare și acum vă stau la dispoziție pentru întrebări. Thank you so much. Um... Bun. Trecem acum la runda de întrebări. Va trebui să vă opriți dumneavoastră în primul rând microfonul. Avem două runde de întrebări. Prima dată întrebările, cele trei, apoi dumneavoastră răspunde și încă o rundă. Deci două minute pentru întrebări și trei minute pentru răspuns. Începem cu Antonio Manderas de la PPE. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că ar trebui să acceptăm această industrie pentru că, a jocurilor pentru că este o nouă modalitate o modalitate de educație. Cifra de afaceri este una foarte mare. Uh, suntem printre cel mai mari din lume. Industria poate deveni foarte transparentă și trebuie să avem reguli care să protejeze consumatorii, mai ales pe tinerii. Nu ne putem regăsi în uh, situația fumatului, să spunem. A, este foarte cool să fumezi, dar la sfârșit îți distrug sănătatea. Jocurile pentru copii eu le împart în trei părți. Cele pentru inteligență, câștigă cu arme, uh, dobândesc uh, abilități, apoi mai sunt hacker care uh, fură extra instrumentele și jocurile mai puțin inteligente pentru care trebuie să plătești. Și aici e periculos. Eu sunt uh, olandez și îmi place să găsesc soluții imediat. Și aș vrea să ne întreb invitatul dacă ideile mele pot fi o soluție. De exemplu, am făcut uh, o comparație cu pachetele de țigări. N-ar fi o idee să existe o vertizare permanentă pe ecran, astfel încât, dacă se joacă niște copii, să spunem și părinții lor privesc, să uh, înțeleagă părinții că copiii ar putea să devină dependenți de aceste jocuri. Ar fi o vertizare constantă, să spunem. Apoi, este posibil să maximizăm numărul de ore pe zi în care se pot juca copiii și jocul apoi să se închidă și să spună, bun, trebuie să ne pregătim pentru mâine, ne revedem mâine. O altă soluție ar fi ca aceste jocuri să fie foarte scumpe, pentru că atunci copiii nu uh, își vor mai permite să le cumpere. Dar trebuie să avem studii care să arate că acest lucru ar funcționa și că ar um, combate dependența de jocuri. Mulțumesc, Șalde, doamna Șaldemuț, acum pentru SND. Oh, we can't hear you. We are going to refresh your connection one second. Can you hear me now? Yes. Is it better? Yes, perfect. Do you hear me now? It's okay. Yes. Maybe I can uh, re... Uh, Poate, dacă îmi permiteți, o să... Aș vrea să știu dacă mă auziți. Da, vă, vă auzim. Puteți vorbi. Do you hear us? Do you hear the, the room? Do you hear me?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 Is it better now? We hear you. Can you hear us? Can you hear us? Yes, now I hear you. Okay, you can speak okay, now. You can speak. Îmi cer scuze, spune doamna Șaldemonță, pentru problemele tehnice. În primul rând, aș vrea să mulțumesc pentru raport și pentru prezentarea foarte interesantă. Am câteva întrebări, după care câteva observații. În primul rând, aș vrea să știu dacă i-ați întreba pe tineri cum uh, privesc aceste lucruri. Am făcut un test neștiințific prin, cu, cu prietenii copiilor și nu erau deloc mulțumiți de aceste cotii și erau uh, de părere că asta mai degrabă îi face să joace mai mult. Uh, credeți că este posibil să găsim niște definiții, aceleași definiții pentru întreaga Uniune Europeană? Știu că avem uh, piața internă, dar ea este împărțită, este secționată și în ceea ce privește reglementarea jocurilor și cred că ar fi bine să avem ge- același gen de definiții uh, dacă aceste lootboxing sunt jocuri sau nu. Și încă un comentariu. Cred că trebuie să facem ceva în acest domeniu pentru că trebuie să-i protejăm pe copii și pe tineri. Cred că ar trebui să cerem comisiei să vină cu uh, ceva idei noi, pentru că există probleme în acest domeniu și nu cred că ar trebui să acceptăm că industria să, să lăsăm industria să facă ce vrea în acest domeniu fără ca eh, copiii noștri să poată controla în ce măsură joacă sau nu. Bun. Trecem acum la Riniu, domnul Canias. Mulțumesc, doamnă președinte. Îi mulțumim redactoarei raportului pentru raport, pentru prezentare, pentru modul în care l-a elaborat și pentru că a prezentat aceste concluzii pe o problemă care, spunem noi, este extrem de serioasă. Ludopatia este una dintre marile uh, plăgi ale societății noastre și acest lucru este periculos mai ales în rândul minorilor, adolescenților. Este clar că genul acesta de instrumente, aceste căsuțe de recompensă pot să fie, pot să contribuie la crearea de componente care să ducă apoi la dependența de jocuri. De aceea este important să facem o analiză a situației și să încercăm să venim cu un răspuns pentru a uh, îi ajuta pe tineri, pe adolescenți, în fața acestei strategii, că evident este o strategie. Jucătorul este cel care trebuie să fie în centru. Adulții au capacitatea de a hotărâ, dar minorii sunt vulnerabili și pentru aceștia este foarte relevant studiul. De aceea, eu cred că suntem răspunzători în calitate de membri ai Parlamentului, să abordăm acest subiect, pentru că ne referim la o categorie specială, tinerii, și cred că e nevoie de o uh, legislație europeană care să abordeze și să reglementeze această chestiune. Avem o dificultate, jocurile de noroc, evident, și Uniunea Europeană nu are competență să le reglementează, dar are competență în ceea ce privește uh, protecția consumatorilor pe piața unică. Și aș vrea să vă întreb ce părere aveți în ceea ce privește nevoia creării unui cadru european în acest sens? Cum credeți că ar trebui să concentrăm această armonizare? Să nu considerăm aceste loot boxes ca jocuri de noroc, ci ca o posibilă amenințare în ceea ce privește protecția consumatorilor. Și închei, doamnă președintă și credeți că recomandarea Comisiei din 2014 n-ar putea fi un punct de pornire pentru a garanta o abordare responsabilă față de tinerii noștri? Mulțumesc! Mulțumesc! Acum invitata noastră are cuvântul, dar aveți 3 minute, vă rog să încercați să dați un răspuns cât mai concis. Mulțumesc tuturor pentru întrebări, întrebări foarte interesante și foarte clare. O să le iau pe rând. În primul rând, în ceea ce privește cele trei posibile soluții de care a vorbit uh, deputatul din Orlanda. Dacă o avertizare ar putea să uh, îi ajute pe părinți să înțeleagă riscul. Eu cred că da, putem eticheta și informa oamenii mai bine cu privire la care jocuri conțin aceste lootboxe și ce sunt ele. Există un sistem european pe în acest sens care a emis un nou descriptor de conținut, astfel încât părinții și jucătorii să fie avertizați cu privire la aceste cutii. Cred că va fi interesant să vedem cum se înțelege această etichetă și cât de eficientă se va dovedi industria evaluează deocamdată lucrurile, cred că o vom vedea răspunsul spre sfârșitul anului sau începutul anului viitor. Apoi, limitarea timpului maxim uh, alocat jocului. Deja posibil, toate platformele, toți developerii au ceea ce se numește timp de ecran, mm, în care părinții pot controla timpul petrecut de copiii lor jucându-se jocuri pe calculator și copiii o pot face și pot controla singur timpul. Lucru foarte eficient pentru jucător, pentru că îi ajută să se apere și cred că ar trebui să fie mai, pro, mai promovată uh, această instrument, să nu se numească, de exemplu, instrument de control parental, să se numească instrument propriu de control pentru jucători. Apoi să le facem pe jocuri, să facem aceste jocuri mai costisitoare, nu știu dacă rezolvă, pentru că există deja cutii foarte scumpe și totuși sunt achiziționate. Uh, Există copii care, da, într-adevăr, eh, nu înțeleg faptul că ei când mm, cumpără aceste jocuri dau bani real, deci nu cred că este neapărat o soluție eficientă. În ceea ce privește faptul că jucătorii nu sunt mulțumiți de aceste loot boxes. Nu avem studii oficiale să arate acest lucru, dar eh, am vorbit cu jucători și așa este. Și industria încearcă să se îndepărteze de acest sistem. Dacă este eu cred că Uniunea Europeană are autoritate limitată în acest sens, deci în ceea ce privește definițiile pentru jocuri, jocuri de noroc, pentru că există aici și un element uh, al șansei și alte elemente care nu se regăsesc neapărat în aceste loot boxes. După părerea noastră, nu se va putea ajunge la o definiție uh, universal valabilă în Uniunea de noroc și să le definim cumva ca jocuri de noroc noroc. Probabil că abordarea din perspectiva protecției consumatorilor este cea mai logică. Uh, piața țigărilor a fost menționată aici. În acel caz am uh, făcut niște pași înainte foarte importanți în ceea ce privește etichetarea și ambalajele. Deci acestea sunt acțiuni pe care le putem face și funcționează. Etichetarea acestor loot boxes în mod eficient și identificarea momentului exact la care părinții și jucătorii trebuie să fie informați cu privire la riscul pe care îl reprezintă este un lucru foarte important și pe asta trebuie să se axeze cercetările. Mulțumesc, a doua rundă de întrebări. Începem cu ID Virginie Jero. Merci, Madame Présidente. Mulțumesc, doamnă președintă. Mulțumim pentru acest studiu pe un subiect destul de nou care ne vizează pe noi toți care avem copii adolescenți. Am citit studiul cu privire la loot boxes și timpul virtual și riscul pe care îl prezintă pentru adolescenți și copii și uh, riscul de a face plăți pentru a avea acces la aceste jocuri. sistemul eh, începe prin a fi gratuit, dar apoi consumă mult timp și mulți bani în detrimentul porponeului părinților. Există, deci, aplicații diferite, cheltuieli diferite și uh, profiluri de copii și de cercuri familiale diferite o treime din copiii noștri se regăsesc prinși în această capcană și cheltuie bani pentru a se distra pe aceste platforme. Evident că nu câștigăm uh, bani din asta, uh, nu ei uh, plătesc cu banii lor, ci cu banii părinților. Ați spus că 21 de, uh, dintre, la sută dintre copii cheltuie până la 80 de euro pe an și asta este foarte mult avem uh, perioada aceasta de lockdown și asta, și asta te împiedică, uh, poate să ieși și să te implică la joc. Din păcate, uh, interpretarea se oprește aici. Et vise principalement nos jeunes. Ils doivent donc absolument être considérés comme sujets prioritaires